Mes chers collègues, la séance est Dragi colegi, reluăm uh, ședința cu declarațiile Consiliului uh, și Comisiei cu privire la investițiile străine în sectoarele strategice. Îi dau imediat cuvântul doamnei Dali în numele Consiliului. Vă mulțumesc. Intervenția mea va fi scurtă, având în vedere că subiectul investițiilor străine în sectoarele strategice nu a fost discutat încă în Consiliu. Deci nu există încă o poziție a Consiliului. Nici măcar nu